Stimate domnule comisar, o să reluăm discuțiile, reuniunea. Ieri o serie de documente au fost aprobate, au fost publicate. Nu cred să existe comentarii pe ele, deci le putem uh, considera aprobate.